Astfel am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarațiile Comisiei și Consiliului în legătură cu situația din Honduras. Are cuvântul acum în numele Consiliului domnului Bild, domnul Bild. Thank you, Mr. President. The world is a bit... Vă mulțumesc, domnule președinte. Lumea este mare. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați să mă refer întrucâtva la situația din Honduras și la gravitatea evoluțiilor uh, pe care le constatăm acolo, nu numai pentru Honduras, ci pentru întreaga regiune. Voi încerca să fiu cât de succint cu putință. De la începutul uh, crizei de, de luna trecută, președinția a condamnat activitatea uh, lovitura de stat uh, care viza Uh, îl viza pe președintele Zelaya, care fusese ales în mod democratic. S-a uh, spus că se uh, încalcă statul de drept din Honduras. S-a solicitat restaurarea legii ordinii constituționale și am îndemnat toate părțile și toate instituțiile să nu recurgă la violență și să încearcă, încearcă, încerce să găsească o soluție pașnică și pozitivă. Când apar probleme în zone din Uniunea Europeană, Uniunea Europeană ia preia conducerea și la fel sperăm ca întreaga lume să sprijine eforturile noastre. Noi încercăm să ă, sprijinim statele din sudul Americii în eforturile lor de a găsi o soluție la disputele și la problemele cu care se confruntă. Ne aflăm într-o situație în care niciunul dintre ambasadorii noștri nu sunt prezenți în Honduras, nu avem niciun fel de contacte diplomatice deocamdată. Salutăm eforturile depuse de către președintele uh, din Costa Rica, Oscar Arias. Știm că a încercat uh, să uh, reconcilieze diferitele interese Uh, nu e o surpriză faptul că e vorba de un efort foarte dificil, însă sper că sub uh, președinția președintelui Arias uh, au loc negocieri chiar în această după masă îl încurajăm să continue aceste eforturi și vom continua să îndemnăm ambele părți să facă compromisuri respectând întru totul uh, Constituția statului Honduras. În încheiere aș dori să subliniez importanța pe care o acordăm dincolo de uh, criza actuală organizării unor alegeri prezidențiale la sfârșitul acestui an conform uh, regulilor democratice. Statul de drept, respectarea drepturilor de omului trebuie să rămână temelia guvernului democratic uh, din întreaga lume, că e vorba de continentul african, nord-american sau sud-american. Vă mulțumesc, domnule ministru. Are cuvântul în numele Comisiei uh, draga noastră prietenă, uh, doamna comisar Catherine Ashton. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc din nou, uh, onorați membri Parlamentului. Din nou, îmi face plăcere să contribui pe scurt la această dezbatere în numele colegei mele Benita Ferrero-Waldner, Uh, în examinarea crizei politice din Honduras. După mulți ani, America Latină trece din nou printr-o criză instituțională și anume în Honduras. Această criză ne demonstrează cât de fragil este statul de drept și cadrul instituțional pentru rezolvarea conflictelor în aceste țări atât de încercate ale Americii Latine. Uh, și aceste țări pot cădea victimă crizelor, în special acum, când trec printr-o perioadă de puternică polarizare politică. Comisia Europeană a reacționat cu promptitudine, ne-am exprimat îngrijorarea profundă față de evenimentele din Honduras și am subliniat importanța pe care o acordăm respectării statului de drept, democrației și instituțiilor alese democratic uh, solicităm uh, tuturor părților uh, uh, implicate să uh, soluționeze conflictul respectând statul de drept și să se angajeze într-un dialog în interesul păcii și stabilității în țară. Deplângem confruntările violente, cu atât mai mult cu cât s-au produs pierderi de vieți omenești în urma lor și solicităm tuturor părților implicate să dea dovadă de moderație în găsirea unei soluții. Comisia a declarat că e gata să susțină orice inițiativă spre o soluționare pașnică a conflictului și pentru restaurarea ordinii constituționale. După cum a spus președinția, am susținut inițiativa Organizării Statelor Americane și a secretarului general, domnul Suso. Da, din păcate, această inițiativă nu a dat roade. Am uh, salutat uh, eforturile de mediere ale, efort, ale președintelui costarican și sperăm că se va ajunge la o soluționare pașnică a crizei. În urma evenimentelor din Honduras și după consultări cu guvernele din uh, America Centrală și, cu, și ale statelor membre UE, ne-am hotărât să amânăm următoarea rundă de negocieri pentru acordurile de asociere cu America Latina. Negocieri care trebuiau să aibă loc între 6 și 10 iulie la Bruxelles dar avem încredere uh, în faptul că aceste negocieri se vor relua cât de curând posibil. Din nou, după cum a spus președinția, ca reacție la gravitatea situației, ambasadorul președinției locale UE a fost rechemat pentru consultări și toți ceilalți ambasadori ai statelor UE au părăsit Hondurasul. În strânsă cooperare cu președinția și statele membre, continuăm să uh, căutăm modul cel mai bun în care putem uh, contribui la soluționarea crizei. Uh, pentru acest, până în acest moment nu am decis să suspendăm cooperarea, dar noi avem angajamente financiare Uh, și uh, sumele de bani cu care ajutăm Hondurasul au fost uh, blocate. Ne teamă că situația din Honduras poate crea un precedent periculos și un pas înapoi în progresul democrației în regiune. De aceea monitorizăm îndeaproape situația și susținem toate eforturile în pregătirea unei soluții pașnice. Vom continua să menținem Parlamentul informat despre uh, orice uh, dezvoltare ulterioară a situației. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum, uh, în primul rând, vom asculta oratorii care intervin în numele grupurilor parlamentare și are cuvântul, în primul rând, domnul Sala Franca, în numele PPE. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când răstorn cu uh, forța armată un președinte um, ales în mod democratic și îl trimiți cu forța într-un avion, într-un, într stat străin, trebuie să fii condamnat de către toată comunitatea internațională pentru un asemenea act. Nu trebuie să existe niciun fel de ambiguitate. Unii dintre analiștii noștri, precum scritorul Mario Vargas Llosa, au spus că chiar și cei mai uh, fervenți apărători ai domnului Zelaya au fost persoane care au obiceiul să apere valorile pe care le apără și Parlamentul European. În ciuda faptului că domnul Zelaya um, uh, nu se mai bucura nici de încrederea partidului dumnealui. Uniunea Europeană speră ca în Honduras să se întoarcă la putere democrația și ne dorim să aducem tot sprijinul președintelui uh, Costa Ricăi, Oscar Arias, care încearcă să uh, joace un rol de mediator în regiune. Trebuie să trimitem o misiune de observatori în cazul în care se organizează alegeri. Și în plus, domnule președinte al Consiliului, e foarte important ca Europa să aibă o poziție coerentă noi nu putem, pe de o parte, să uh, întărim dialogul cu singura țară nedemocratică din regiune și, pe de altă parte, să um, uh, uh, îi pune pe cetățenii țărilor cele mai sărace din uh, regiune să plătească pentru greșelile conducătorilor lor. Trebuie să fim mult mai prezenți în regiune și într-un mod mult mai activ. De- un, um, un, au existat mai multe negocieri pentru aceste acorduri de asociere, nu trebuie să le întrerupem, din potrivă trebuie să le continuăm. Mulțumesc, domnule Salafranca, spune președintele. Acum, în numele grupului Socialiști Democraților, domnul Ianeș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ce am putea adăuga Uh, în plus uh, față de uh, condamnarea de către reprezentantul Consiliului și al doamnei comisar a situației din Honduras. Trebuie ca ordinea constituțională să fie restabilită în Honduras, pentru că dacă nu instituim un antecedent foarte grav în această regiune, care după multe eforturi și după ani întregi a reușit să restabilească democrația, democrația care este atât de importantă pentru întregul continent sud-american. Statele europene au procedat bine, chiar chemându-și înapoi ambasadorii, apoi uh, uh, decizia de a suspenda acordurile cu uh, această regiune mi se pare din nou foarte inspirată trebuie să trecem la faza următoare. Trebuie să găsim o soluționare prin intermediul dialogului și să-l sprijinim pe președintele Oscar Arias în funcția sa de mediator. Nu trebuie să cedăm în fața violenței. Nu a sosit încă momentul bilanțului nu știm care au fost uh, greșelile pe care președintele Zelaya le-a uh, săvârșit, uh, care a dobândit încă șase luni de mandat. Deocamdată însă trebuie să vedem că, de ce ordinea constituțională a fost uh, întreruptă în mod brutal în Costa Rica, uh, în Honduras. Îmi cer scuze. Uh, această Întrerupere a ordinii constituționale a, făcut, a fost făcută prin intermediul unei lovituri de stat. Acum e momentul să solicităm foarte clar ca președintele Zelaya să își reia funcția până în ianuarie 2010. Vă mulțumesc, domnule Ianies, în numele liberalilor, ale cuvântul doamna Bilbao, care îi urăm bun venit în plenul Parlamentului. Două minute. Autocratic, eta arratsalde on legebiltzarkide guztioi eta gu ikustera etorri diren guztioi. estoy utilizando el euskera una lengua Mulțumesc, domnule președinte. Am început prin a folosi limba bască. Nu este o limbă oficială în uh, plenul Parlamentului, dar sper că pe viitor această limbă va avea un statut oficial și sper că voi avea ocazia să-mi vorbesc limba maternă, limba din țara Baștilor. Acestea fiind spuse, grupul meu și cu mine suntem de acord cu nevoia de a respinge în mod absolut lovitura de stat, să spunem lucrurilor pe nume, lovitura de stat care s-a produs în Honduras. Poate că unii uh, evocă termenul greșeală. Haideți să nu intrăm pe fondul problemei. Uh, ideea este că s-a încercat să se acționeze împotriva voinței cetățenilor. Însă în acest moment sunt de acord asupra faptului că și Comisia și Consiliul trebuie să facă eforturi pentru o revenire la ordinea constituțională care a, a fost încălcată. La fel, președintele Hondurasului trebuie să se întoarcă, pentru că a fost ales în mod uh, legal. De asemenea, uh, sunt de acord cu îngrijorarea pentru, uh, față de evenimentele petrecute și agresiunile la care Uh, cărora le-au căzut victime, victime unii membri ai guvernului, inclusiv uh, în cadrul unor reprezentanțe diplomatice acreditate în Honduras. Grupul meu, după cum a spus și reprezentantul comisiei, reprezentanta comisiei, susține toate măsurile luate de Organizația Statelor Americane pentru a încerca să soluționeze această situație de criză. Grupul meu <clears throat> dorește să repete uh, necesitatea de a contribui Uh, ca întreaga Uniune Europeană să contribuie la consolidarea democrației în Honduras și uh, de a face astfel încât drepturile fundamentale să progreseze, iar dialogul politic să fie unicul instrument prin care să se realizeze aceste progrese într-o situație de criză. Și apoi, cum să nu, putem, cum să nu sprijinim uh, toată activitatea desfășurată de uh, domnul președinte Oscar Arias, premiul Nobel pentru pace, președintele costarican. Așadar, ne dorim ca după adoptarea acestor, tuturor acestor măsuri în noiembrie 2009 să se poată desfășura alegeri uh, uh, democratice și legale cu uh, maxima transparență posibilă. Ne dorim ca actuala situație să permită uh, reluarea ne- sau urmarea negocierilor pentru acordul cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Uh, așa cum pentru unul și jumătate, domnul, domnul Romeva și Irueda din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să profit de această ocazie pentru a condamna cu cât mai multă tărie evenimentele recente care au avut loc în Honduras. Această țară a ocupat prima pagină a ziarelor și ne-a făcut să ne gândim uh, mai mult, nu numai la ea, ci și la întreaga regiune. Eu am făcut uh, parte în ultimii ani din delegația interparlamentară cu țările din continentul sud-american și cunosc bine situația. Este foarte trist că tocmai în Honduras a avut loc prima lovitură de stat din, cel, din secolul 21 din regiune Trebuie, bineînțeles, să condamnăm uh, um, darea jos de la puterea domnului Emanuel Zelaya, așa cum nu trebuie să-l recunoaștem pe președintele interimar, domnul Roberto Micheletti. Trebuie să existe alegeri care să fie organizate în mod credibil la sfârșitul anului 2009. Din câte am înțeles, negocierile pentru acordul de asociere au fost suspendate. Trebuie să ne consultăm și cu alți actori cheie din regiune, precum Statele Unite ale Americii, și să fim siguri că avem și um, um, sprijinul lor pentru a putea să reinstaurăm democrația în această țară. De asemenea, trebuie să se facă cercetări pentru a ști cine este vinovat pentru organizarea acestei lovituri de stat. Știm foarte bine că sunt foarte mulți actori implicați și de fapt știm despre cine este vorba, precis despre ce persoane și cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie inițiatoarea acestei anchete și bineînțeles o delegație din partea Uniunii Europene trebuie trimisă în Honduras ca să ajute autoritățile de acolo și să asigure că democrația se va întoarce la putere. Mulțumesc, domnule Romeva Erueda. Acum uh, dau cuvântul domnului Maia numele grupului GUE NGL și este ultimul orator din partea unui grup politic. Vă mulțumesc, domnule președinte. La patru zile după lovitura de stat, grupul nostru parlamentar a decis să mă trimită la Gusigalpa pentru a constata care sunt consecințele acestui puci militar. Și ajuns acolo, am constatat uh, ce aș, la ce mă așteptam, respectiv uh, lipsa de libertate, represiunea, organizații uh, ONG-urile și organizațiile de asistență medicală trebuiau Uh, să uh, îngrijească numărul foarte mare de ră- răniți. Am uh, vorbit cu președintele OAS și am înțeles că orice stat, orice act inițiat de către guvernul domnului Micheletti urma să fie considerat ca nul și neavenit. OAS-ul nu intenționează să, să, să recunoască președinția domnului Micheletti. Sper că Uniunea Europeană să uh, procedeze la fel, astfel încât uh, orice acțiune întreprinsă de guvernul Micheletti să nu fie uh, considerată um, valabilă. De aceea, nu cred că ar fi bine să trimitem uh, o misiune de observare a alegerilor uh, organizate de către un guvern care a ajuns la putere în urma unui uh, puci militar. Președintele Zelaya a spus că intenționează să se întoarcă în Honduras, uh, chiar dacă în Costa Rica uh, nimeni nu îl sprijină. Sper că Instituțiile europene vor sprijini această decizie, la fel ca și Națiunile Unite și OAS-ul. Cred că și uh, uh, e important să subliniem că și Statele Unite sprijină întoarcerea președintelui în Honduras. Cred că această abordare fermă prin care președintele Zelaya se poate întoarce în Honduras să fie și atitudinea susținută de către Parlamentul European. Stimați colegi, sper că Parlamentul european va condamna această lovitură mm, militară cu tărie și că îl vom sprijini pe președintele Zelaya, la fel ca și eforturile organizațiilor internaționale. Vă mulțumesc, domnule Meyer. Trecem acum la vorbitorii care iau cuvântul în nume propriu. Primul pe listă este domnul Kader Arif. Coleg. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Vreau și eu să condamn uh, cu mare fermitate lovitura de stat împotriva președintelui Vizeraia din Honduras a fost o detenție arbitrară și o expulzare din țară care au încălcat ordinea constituțională, aceasta trebuind restabilită cât mai repede. Uh, domnul Micheletti s-a autoprogramat nou președinte, ceea ce ne amintește perioadele cele mai întunecate din istoria Americii Centrale și reprezintă un atentat la democrație care pentru noi și pentru mine este inacceptabil. Salut, deci, uh, decizia Organizației um, Statelor Americane de a suspenda participarea Hondurasului la această organizație și uh, acțiunea de mediere a președintelui Arias. Uh, sunt îngrijorat, doamnă comisar, și veți înțelege acest lucru în legătură cu relațiile comerciale ale UE cu uh, Hondurasul. De mai multe luni de zile, un acord de asociație de nouă generație este negociat de Comisia Europeană cu America Centrală până la uh, lovitura de stat au fost, uh, după lovitura de stat au fost anulate reuniuni uh, care trebuia să se desfășoare și vă mulțumesc pentru asta, dar vă întreb dacă doriți să suspendați negocierile până când se va restabili situația politică constituțională în Honduras. Asta uh, întreb în numele grupului meu politic. Aș vrea să am mai multe detalii în legătură cu poziția Comisiei în acest punct. Și o altă întrebare, doamnă comisar, uh, se leagă de sistemul de preferințe generalizate plus de care beneficiază Hondurasul. Mai multe organizații ale societății civile m-au alertat asupra deciziilor arbitrare și încălcărilor drepturilor omului produse după uh, lovitura de stat, uh, încălcând libertatea de asociere și de exprimare. Uh, comisia trebuie să ne explice ce atitudine are, pentru că uh, avem mărturii mai mult decât suficiente pentru a pune sub semnul întrebării angajamentul spre democrație a autoprogramatului președinte al Hondurasului și uh, oare Comisia are de gând să retragă cu, cu titlu temporar aceste avantaje acordate Hondurasului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul pentru un minut domnul Melonchon. Monsieur le Président, Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când noi suntem mai degrabă adepții uh, metodelor pacifice, asta nu înseamnă că uh, vom accepta ce a făcut domnul Roberto Micheletti și partidul său. De fapt, noi trebuie să cerem celor două părți să renunțe la violență. Cei care îl sprijină pe domnul Zelaya, sprijină o cauză legitimă, pe când puciștii uh, sprijină o cauză criminală. Domnul Manuel Zelaya, care era președintele legitim, președintele ales în numele Constituției, trebuie restituit la putere, pentru că trebuie ca tot continentul să pună capăt acestor tendințe de a nu-și respecta Constituțiile și nu care cumva să se întoarcă la epoca dictaturilor. E vorba aici despre o luptă, nu despre o simplă înțelegere, despre un simplu aranjament, e vorba despre o luptă istorică. Europa trebuie să-și întrerupă orice fel de legătură, fie ea comercială, economică, politică sau de altă natură, cu acest regim care este ilegitim și care, cum spuneam, este unul criminal. Europa, precum și guvernul domnului Obama, cum spuneam, trebuie să-și întrerupă relițiile. Uniunea Europeană trebuie să ceară guvernul american să facă um, um, așa cum cer să, uh, și ei să facă și să nu uh, reproșeze altora ceea ce ei fac atât de des. Mulțumesc. Acum a venit uh, momentul acestei proceduri pe care colegii noi nu o cunosc, procedura Catch the Eye, atragerea atenției președintelui. Aveți un minut pentru a lua cuvântul și să știți că se strânge microfonul imediat după un minut și domnul Sonic este primul care ia cuvântul în cadrul procedurii. Panie przewodniczący, sytuacja w Hondurasie wymaga kontynuowania przez Unię Europejską konkretnych i zdecydowanych. Domnule președinte, situația din Honduras necesită ca noi să continuăm acțiuni, acțiuni foarte ferme pentru a restabili statul de drept și legea și ordinea în acest uh, în această țară, astfel încât conflictul să nu se înrăutățească. De aceea, sprijin inițiativa domnului Salafranca de a oferi posibilitatea organizării unei misiuni care să fie trimisă în Honduras în numele Parlamentului European. Cred că ar trebui să organizăm negocieri între cele două tabere, astfel încât președintele Zelaya să poate să își uh, finalizeze mandatul, uh, fără ca Constituția însă să fie uh, modificată, astfel încât să poată să fie reales. Astfel am avea speranțe de uh, stabilizare, de normalizare a situației Președintele îl întrerupe pe orator pentru că și-a depășit timpul acordat. Are cuvântul acum domnul Corentis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că Parlamentul European și Uniunea Europeană, în general, trebuie să uh, ajute și să facă schimbările necesare uh, pentru ca lovitura de stat să ia sfârșit și președintele Zelaya să se întoarcă acasă. Trebuie să punem capăt acestei situații în, produse în America Latina. Uitați-vă la schimbările democratice um, ce s-au petrecut în multe țări din zonă, schimbări care au impulsionat libertățile democratice și care au uh, consolidat o politică democratică și, de asemenea, au eliminat uh, jugul neocolonialismului. Sper că ne vom uh, asuma răspunderea ca europeni pentru a ne asigura că democrația și solidaritatea uh, vor domni în relațiile noastre cu America Centrală. Mulțumesc, stimate coleg, și acum terminăm uh, intervențiile parlamentarelor și dăm cuvântul domnului Bilt în numele Consiliului, pentru că mi s-a comunicat că doamna comisar nu dorește să mai intervină. Domnule Bilt, vă rog aveți cuvântul. Mr. President, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Toți cei care au luat cuvântul au luat apărarea democrației și a statului de drept din Honduras și din întregul continent american indiferent ce se întâmplă într-o țară, nu trimiți armata să uh, dea jos cu forța de la putere pe un președinte ales în mod democratic. Și apoi, pentru a rezolva situația, trebuie să existe un compromis. Și din ceea ce am auzit, toată lumea este de acord cu faptul că Președintele Arias este poate uh, omul potrivit la momentul potrivit, singurul care ar putea să uh, obțină acest compromis. El, cum spuneam, negociază cu reprezentanții ambelor părți și e important ca dumnealui să știe că se bucură de sprijinul nostru, precum și de cel al altor state um, americane. Acum, în ce privește soluția cea mai potrivită, ei trebuie să o găsească și să o um, accepte. Dar pentru noi, principalul scop este reinstaurarea democrației și a statului de drept. Dar probabil că acest lucru nu va fi suficient. Va trebui să se țină cont și de alte elemente pentru ca ordinea uh, constituțională să poată să fie respectată și să domnească pe termen lung. Reîntoarcerea domnului Zelaia este necesară, dar mai mult ca sigur, cum spuneam, nu va fi suficientă. Relația noastră cu Hondurasul trebuie să aibă în vedere dezvoltarea acestei țări, dar și, bineînțeles, reinstaurarea democrației. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc domnului președinte în exercițiu al Consiliului și acum dezbaterea este închisă. Dragi colegi, în ce privește numirile în comisiile parlamentare, trebuie să vă informez că Componența conferinței președinților vă va fi comunicată prin e-mail. Această listă va fi inclusă în procesul verbal al uh, ședinței de astăzi. Și vă reamintesc tuturor că termenul de depunere